Good morning, ladies and gentlemen. Dimineața, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc celor care ați venit uh, dis de dimineață pentru începutul reuniunii noastre. Bineînțeles, uh, este o întâlnire foarte importantă. Și mai târziu vor mai veni și alți colegi uh, pe care îi vom primi cu bucurie. Ați primit uh, ordinea de zi pentru această reuniune. Putem să aprobăm această ordine de zi? Văd că nu există obiecții. Deci suntem de acord uh, să mergem pe această ordine de zi. Apoi, adoptarea proceselor verbale ale reunilor din 17 ianuarie și 22 ianuarie. Aceste procese verbale sunt disponibile online, ca de obicei propun uh, ca, dacă nu se formulează obiecții în timpul acestei reuniuni, uh, aceste procese verbale să fie considerate aprobate. La punctul cu anunțurile președintelui am câteva anunțuri de făcut și aș vrea să vă spun uh, despre trialogul de aseară cu privire la regulamentul privind dispozițiile comune. Ne-am întâlnit cu doamna comisar Crețu din partea Comisiei Europene și cu doamna ministru Plumb din partea Consiliului. A fost, uh, au fost uh, delegații foarte mari uh, din partea Comisiei și Consiliului. Noi am avut ocazia să prezentăm pozițiile de negociere, atât Consiliul cât și Parlamentul. Am auzit de asemenea comentariile Comisiei Europene în ceea ce privește pozițiile noastre și la finalul reuniunii am negociat calendarul pentru reuniunile tehnice și pentru trialogurile politice. În următoarele trei săptămâni, până la mijlocul lunii martie, când va trebui să oprim negocierile, uh, datorită procedurilor din plenară pe marginea raportului, am negociat uh, să avem trei trialoguri politice. Primul a avut loc ieri, al doilea va avea loc pe 25 februarie, iar cel de-al treilea va avea loc pe 6 martie între aceste reuniuni. Vom avea cel puțin trei reuniuni tehnice pentru a vedea dacă există poziții atât de apropiate încât, pot fi, încât să poată fi adoptate în timpul trialogurilor politice. Acestea sunt rezultatele. și uh, ne așteptăm ca până pe 25 uh, Consiliul uh, să ne explice cam care ar fi reacția finală din partea sa în ceea ce privește negocierile și rezultatele acestora. Aceste poziții vor avea un efect direct asupra procedurii din Comisia Regii și din plenară în ceea ce privește dosarul uh, CPR, Regulamentul Dispozițiilor Comune. Acestea sunt rezultatele primului trialog privind acest regulament. Nu mai am alte anunțuri, așa că trec acum uh, la următorul punct de pe ordinea de zi. Următorul punct este raportul referitor la produsele eligibile pentru o scutire de la taxele de andocare sau o, scuti- o reducere a acestor taxe. În 2014, Consiliul a adoptat o decizie de a extinde regimul special pentru uh, scutirea sau reducerea taxelor de andocare. Este vorba despre taxe aplicabile uh, anumitor produse uh, fabricate în unele regiuni ultraperiferice franceze până la sfârșitul lui 2020. Pe 30 10 decembrie 2018, în conformitate cu articolul 3, um, Comisia, din decizia Consiliului, Comisia a transmis o propunere de modificare a dispozițiilor deciziei. Pentru a face tot dosarul uh, mai clar, am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnul De Fue. Am zis corect? vă dau cuvântul pentru a ne explica un pic mai mult uh, această propunere a Comisiei Europene. The dues um, are indirect tax imposed on da, acestea sunt taxe indirecte impuse pentru produsele din Guadeloupe, Guiana franceză, Martinica, Reunion, Reunion și Maiot. Totuși, există anumite derogări de la aceste taxe de andocare. Avem decizia Consiliului din decembrie 2004, adoptată în baza articolului 449, care a instituit uh, o scutire sau o reducere a taxelor de andocare pentru anumite produse fabricate local, atunci când uh, um, aceste taxe nu sunt aplicate pentru produsele ca, aceleași produse care vin din afara zonelor respective. Această propunere are ca scop compensarea costurilor suplimentare care vin din faptul că aceste regiuni ultraperiferice sunt foarte îndepărtate. Apoi uh, există și o vulnerabilitate a acestor uh, zone ultraperiferice, conform articolului 449. Această decizie prevedea o revizuire la jumătatea mandatului pentru a monitoriza impactul acestei uh, măsuri și uh, contribuția sa la promovarea și dezvoltarea activităților economice locale, având în vedere handicapurile cu care se confruntă regiunile ultraperiferice. Franța a prezentat aceste rapoarte de evaluare și a propus o listă de produse care ar putea să beneficieze de o scutire sau o reducere a acestor taxe. Franța a fost de acord să extindă regimul la aproximativ 50 de noi produse pentru care acest regim se va aplica până la finalul uh, perioadei prevăzute în decizia Consiliului. Pe baza acestor rapoarte, Comisia a elaborat un raport uh, cu o analiză economică referitor la aplicarea acestor taxe. Propunerea este încă în discuție. Această propunere uh, vizează o adaptare tehnică a anexei la decizie. Însă nu modifică sfera de acoperire a acestei decizii, ci doar propune modificarea sau actualizarea listei uh, din anexă care cuprinde produsele care beneficiază de această derogare sau reducere de taxe în regiunile ultraperiferice. Această adaptare este necesară datorită expunerii tot mai mari a produselor fabricate la nivel local la concurența externă care amenință existența companiilor locale. As uh, Moscovici said, după cum a spus uh, comisarul Moscovici, regulile de taxare în țările în, sau în zonele ultraperiferice franceze trebuie să reducă această expunere a acestor produse la concurența externă. Inițiativa de astăzi va ajuta industriile locale să prospere în uh, unele din regiunile cu cele mai mari rate ale șomajului din Uniunea Europeană. tinerii fiind cei mai afectați. We a uh, comprehensive review of the decision uh, will be uh, carried out when the se va face o evaluare mai uh, completă atunci când uh, vor fi reînnoite aceste dispozitive. și acest demers va începe acum, la începutul lui 2019. Pentru asta lansăm un studiu extern pentru a vedea dacă această schemă este în continuare relevantă. I just wanted to say that uh, there was a, a clear support for... Vreau să vă spun că această propunere s-a bucurat de sprijin în grupul de lucru pentru regiunile ultraperiferice. Am corectat trei erori uh, numerice și vă mulțumim că examinați această propunere în comisia dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Thank you. Thank you very much. Um, okay. I, I have to say... Mulțumesc. Trebuie să vă spun că pe 17 ianuarie coordonatorii noștri au decis uh, să folosească procedura simplificată fără amendamente, conform regulii 50.1 din regulament. Eu sunt uh, raportor uh, în calitate de președinte al Comisiei Regii și raportul meu propune aprobarea propunerii Comisiei fără amendamente. Există și raportori din umbră și am să încep cu, cu ei. Domnul Ponga nu este prezent, însă ne-a transmis în scris că poziția lui este următoarea. Sprijină în totalitate noua propunere a Comisiei. În al doilea rând, propune adoptarea raportului pe baza regulii 50.1 fără amendamente, adică prin procedura simplificată și, în al treilea rând, uh, să votăm raportul în plenară cât mai curând posibil. Aceasta este poziția primului raportor din umbră. Ceilalți, uh, dacă doresc, pot să intervină. Domnul Omarji. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Noi susținem uh, această propunere și această procedură simplificată, așa cum am spus-o la reuniunea anterioară. Vă reamintesc că în, iunie 2000, în iulie 2017 Parlamentul European a adoptat uh, raportul uh, meu privind uh, aplicarea articolului 349, care cerea Comisiei Europene să țină mai bine cont de acest articol și de specificul uh, regiunilor ultraperiferice în uh, aceste propuneri legislative. În septembrie 2018, Comisia noastră a realizat uh, o misiune în uh, insula Reunion și am văzut la fața locului care sunt provocările și care sunt oportunitățile uh, cu care se confruntă producătorii din regiunile ultraperiferice. Noile reguli propuse de către Comisie la propunerea unui stat membru, și anume Franța, merg în această direcție și vor permite mai multor produse locale, fructe și legume, mobilier de lemn, uh, uh, vopsele și lacuri să beneficieze de anumite reduceri uh, de taxe fiscale în Republica Franceză. Vor încuraja de asemenea activitatea economică și vor ajuta produsele noastre locale în fața concurenței care este tot mai acerbă și care poate pune în pericol existența întreprinderilor locale. Asta într-un uh, context în care uh, industria productivă din aceste regiuni ultraperiferice franceze uh, este foarte slabă. Deci, aceste măsuri vor ajuta industria locală să se dezvolte în continuare pentru că aceste sectoare se confruntă în prezent cu dificultăți. Și în plus asistăm la o rată foarte mare a șomajului, mai ales în rândul tinerilor. Fără îndoială, este una dintre cele mai uh, mari rate ale șomajului de pe continentul european. Bineînțeles, sunt necesare și multe alte măsuri și cu siguranță va avea loc o dezbatere anul viitor, în 2019 cu privire la viitorul acestui regim, dar deocamdată va trebui să validăm aceste scutiri, aceste derogări care sunt propuse și grupul nostru le susține în totalitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Mascur, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. ca și antevorbitorii mei, vreau să reamintesc rolul crucial uh, al uh, acestor taxe de andocare pentru a menține competitivitatea produselor din regiunile ultraperiferice, unde concurența străină uh, face ravagii, bineînțeles cu consecințe negative pentru întreprinderile locale. Această propunere ne oferă uh, mai multe scutiri și rate de impozitare reduse care sper că vor oferi un sprijin eficient întreprinderilor locale și vor contribui la combaterea șomajului, mai ales în rândul tinerilor, așa cum a reamintit colegul Omar J. Acest dispozitiv este foarte important și le reamintesc uh, colegilor că nu trebuie să ne opunem la procedura simplificată, astfel încât uh, plenara să poată da rapid un aviz favorabil pentru această măsură. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Alte comentarii? Domnul Rope. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Susțin această inițiativă, deoarece cred că aceste regiuni uh, ultraperiferice și insulele au nevoie de acest sprijin nu e vina lor, pentru că din cauza poziției geografice se confruntă cu anumite dificultăți. Deci au mult mai puține posibilități și competitivitatea lor este destul de limitată. Dacă vrem să-i ajutăm pe producătorii locali, dacă vrem uh, ca principiile economiei verzi uh, să fie aplicate, și dacă vrem uh, să existe o economie circulară, trebuie să luăm deciziile care sunt cele mai potrivite. Aici nu vorbim despre uh, nerespectarea regulilor, pentru că regulile Uniunii Europene sunt aceleași pentru toată lumea, însă nu toate țările au uh, aceeași situație geografică. Specificul fiecarei țări este diferit. Dacă vrem uh, să asigurăm mai multă competitivitate în Uniunea Europeană, va trebui să luăm decizii adecvate. S-a vorbit despre șomajul în rândul tinerilor, s-a vorbit despre migrația economică. Sunt probleme pe care va trebui să le rezolvăm astfel încât uh, oamenii să rămână la ei acasă, să migreze mai puțin și economia țărilor lor să se dezvolte. Deci uh, nu trebuie să aplicăm aceleași condiții peste tot. În regatul țărilor de jos, situația nu este aceeași ca în alte state membre. Deci există diferențe în interiorul Uniunii Europene. De aceea, cred că comisia noastră va trebui să vadă dacă principiile și regulile pe care le avem sunt suficiente pentru a pune în aplicare principiul convergenței. Asta ca să asigurăm același nivel de dezvoltare pentru toate regiunile și toate țările. Poate că vor trebui adoptate decizii mai specifice, poate că trebuie să acordăm anumite scutiri. Dacă lăsăm regiunile ultraperiferice în voia sorții, nu va mai exista producție acolo și uh, locuitorii nu vor mai putea să plece. Eu cred că trebuie să susținem această inițiativă, trebuie să adoptăm acest raport și este important să ținem cont și de contextul general țările baltice, țările din sud, țările din estul Uniunii Europene sunt uh, țări limitrofe cu țări terțe și au anumite specificități proprii. Agricultura din aceste țări este foarte diferită. Plățile directe nu sunt egale în toate statele membre. Există unele state uh, Um, în care condițiile nu sunt uh, cele mai bune și atunci uh, locuitorii pleacă în alte țări. Deci, nu mai putem vorbi despre o aplicare a acelorași reguli pentru toată lumea. Țările aflate în centrul uh, Europei și țările periferice nu pot să trăiască după aceleași reguli. Unele țări sunt mai îndepărtate sau sunt țări limitrofe sau la periferia Uniunii Europene și nu pot să trăiască după aceleași uh, reguli ca alte țări. Dacă vrem să limităm migrația interioară, pe care eu o clasific drept migrație economică, cred că trebuie să vorbim despre noua perioadă 2021-2027. Această perioadă va trebui să fie dedicată rezolvării problemei de convergență între diferitele regiuni ale Uniunii Europene. Și în această perioadă, 2021-2027, nu va trebui să diminuăm finanțarea Uniunii Europene pentru mm, anumite regiuni, mai ales pentru regiunile ultraperiferice și nu trebuie să diminuăm uh, partea de cofinanțare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că uh, datoria mea este să întreb dacă aveți obiecții să adoptăm decizia în procedură simplificată. Nu, văd că nu. În cazul acesta, considerăm că raportul a fost adoptat automat și va fi transmis plenarei și uh, sper că uh, vom avea votul în plen cât mai repede cu putință pentru a-i uh, susține pe locuitorii acestor regiuni să își rezolve problemele, pentru că trebuie să uh, susținem și producția din aceste regiuni, capacitatea regiunilor de a contribui la propria dezvoltare. Deci raportul a fost adoptat. Mergem mai departe. Punctul următor de pe ordinea de zi. Un raport pe care eu l-am redactat în calitate de președinte a Comisiei, resursele destinate alocării specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul uh, tinerilor. La începutul anului 2019, Comisia a făcut o nouă propunere este vorba despre fondurile pentru inițiativa pentru tineret în urma negocierilor bugetare pentru anul curent. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene pentru a ne prezenta pe scurt dosarul și după aceea vom continua cu observațiile noastre din Comisia Regii îi dau cuvântul domnului Di Pietra Antonio. Sper că am pronunțat corect numele. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului. Înainte de toate, Dați-mi voie să mulțumesc Parlamentului și în mod special Comisiei Regii pentru că ați tratat uh, cu uh, urgență acest dosar uh, pentru a putea fi adoptat. Este important pentru Europa și mai ales pentru acele state membre care încă au probleme în ce privește rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor. Deci, uh, există două elemente principale. A fost suplimentat bugetul 116,7 milioane de euro uh, suplimentar uh, au fost negociați uh, pentru acest uh, dosar. Al doilea element, a existat un apel din partea Parlamentului European și al Consiliului să introducem prevederi care să faciliteze programarea uh, unor uh, sume uh, suplimentare pentru această inițiativă pentru tinere. În articolul 19.5 din regulamentul actual figurează această prevedere care permite statele uh, membre statelor membre să transfere suplimentar 15% uh, din bugetul prevăzut inițial. Este vorba de o contribuție și din Fondul Social European uh, pentru Inițiativa pentru Tineret. Uh, pare a fi o chestiune tehnică, dar este una foarte importantă pentru că statele membre vor putea să redacteze programe specifice. În felul acesta nu vor fi luați bani din măsuri care deja au fost fost adoptate, ci ă, se va folosi capacitatea Fondului Social European pentru această creștere suplimentară a fondurilor pentru această inițiativă. Mulțumim încă o dată pentru tratamentul rapid al acestui ă, dosar, ă, de asemenea o procedură simplificată, pentru ca lucrurile să poată să progreseze foarte repede și așteptăm cu interes aprobarea. Mulțumesc foarte mult. Coordonatorii au decis de asemenea să accepte această procedură simplificată și, într-adevăr, am introdus uh, pe ordinea de zi acest subiect. A fost foarte repede pentru că noi am înțeles că este nevoie să reacționăm cât mai repede cu putință. Doresc să vă informez că Raportorul din umbră, doamna Crel, din partea grupului SID, um, a fost în totalitate de acord cu um, tratarea acestui raport în procedură simplificată. Alte observații. Domnule Buda. Da, mulțumesc, doamna președintă. Doar câteva recomandări uh, pentru comisie legate de această chestiune cu privire la uh, locurile de muncă pentru tineri pentru că deja în unele state din Uniunea Europeană nu cred că este suficient doar să discutăm de înființarea locurilor de muncă pentru tineri, ci este vorba să discutăm și de ceea ce înseamnă înființarea locurilor de muncă bine plătite pentru tineri, pentru că, din păcate, avem situație, mai ales, încă o dată spun, în zonele din uh, estul Europei, când uh, vedem un flux masiv de, uh, mă rog, de plecarea tinerilor uh, din aceste state către alte state în vederea găsirii unor locuri de muncă bine plătite. Pentru că, până la urmă, nu este important doar să ai un loc de muncă, ci este important ca acel loc de muncă să-ți uh, confere posibilitatea de a avea un trai uh, decent. Și de aceea cred că este important ca de la uh, nivelul Comisiei Europene statele membre să fie atenționate în această direcție, um, astfel încât, um, repet, um, oamenii, tinerii, în general, să nu mai fie nevoiți să, să plece. Pentru că dacă acel loc de muncă nu îi conferă posibilitatea de a-și plăti o chirie sau de a-și plăti un credit la bancă, de a asigura un minim concediu pe an, evident că deja degeaba ai locuri de muncă care nu, nu sunt ocupate el va, va pleca. De altfel, uh, vedem că astăzi avem și o, o criză masivă a ceea ce înseamnă uh, lipsa forței de muncă uh, și acest lucru se întâmplă la nivelul întregii Uniuni uh, Europene și eu cred că și aici uh, trebuie să găsim formule astfel încât uh, să putem ocupa aceste locuri de muncă care sunt ele, mă rog, având nevoie, de, repet, această forță de muncă în toate statele membre ale Uniunii Europene, sigur, mai ales în ceea ce înseamnă sectorul agricol, aici lucrurile sunt aș putea spune de-a dreptul dramatice și, de altfel, dezvoltarea acestui sector agricol, în opinia mea, uh, și lipsa forței de muncă uh, constituie un factor limitativ în această direcție. Mulțumesc! Mr. Rope, you have the floor. Mulțumesc, domnule Rope, aveți cuvântul. Uh, Gerai, tvarkoj, dirba, ačiū pirmininkė. Mulțumesc, doamna președintă. Eu uh, cred că putem analiza lucrurile uh, aprofundat. Această problemă a șomajului în rândul tinerilor este într-adevăr o mare preocupare. Noi trăim într-un spațiu care se dorește a fi unificat. Majoritatea statelor membre sunt și membre ale spațiului Schengen. Ca atare, libera uh, circulație este nelimitată, mai ales pentru tineri. Este foarte important acest lucru pentru că uh, ei trebuie să încheie o pregătire profesională iar uh, statele care dispun de mai puține mijloace financiare, uh, uh, pe de altă parte, pierd oameni foarte bine calificați pentru că ei se duc spre statele unde forța de muncă este mai bine plătită. Ca atare, lipsesc experți în ce privește anumite sectoare foarte tehnologizate. Asta creează o problemă statele care sunt într-o poziție financiară mai bună, care sunt uh, mai bine dezvoltate, care pot plăti datorită performanțelor economice și salarii mai mari, absorb practic forța de muncă din noile democrații. Sunt tineri foarte motivați, dar uh, regiunile periferice, cum ar fi țările baltice sau România și Bulgaria, au de suferit pentru că se golesc practic de uh, tineri care sunt atrași de uh, celelalte state mai dezvoltate. Ca atare, situația dezvoltării economice în aceste regiuni este și mai serioasă. E, din păcate, un cerc vicios. Noi am uh, văzut de asemenea că există regiuni în care există niște preferințe în ce privește impozitarea uh, marilor companii și acest lucru ar trebui poate analizat mai serios. Pentru că practic ar trebui să investim în tineri, iar un stat ar trebui să poată fi susținut pentru că a pregătit un inginer sau un, un medic. Dacă acești tineri pleacă, ar trebui, de fapt, să uh, beneficieze statul din care tinerii pleacă de compensări din partea statelor care beneficiază de pregătirea acestor tineri. Deci uh, ar trebui să fie uh, până la urmă o conlucrare din acest punct de vedere. Altfel, statele bogate nu fac decât să absoarbă un potențial uman din uh, statele mai puțin dezvoltate, în care rămân doar tinerii mai puțin bine pregătiți, care nu mai pot să contribuie la dezvoltarea economică a respectivului stat. Asta duce la diferențe și mai mari în Uniunea Europeană între statele bogate și statele sărace. Eu știu că există o politică de coeziune, dar se pare că, așa cum funcționează ea, nu reușește să uh, anihileze aceste diferențe. Trebuie să găsim noi modalități de acțiune. Mulțumesc foarte mult. Alte observații? În cazul acesta, vă întreb dacă există uh, vreo obiecție la adoptarea acestei reglementări în procedură simplificată. Nu, se pare că nu există obiecții. În cazul acesta, um, ea este adoptată automat și vom transfera uh, documentul plenului și cred că și în plen votul va avea loc cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc, stimați colegi. Continuăm acum cu punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre un uh, proiect de act delegat în ce privește uh, regulamentul uh, din 2014, numărul 481, privind norme specifice de eligibilitate a cheltuielilor pentru programele de cooperare. Invit Comisia să prezinte acest proiect de document și după aceea vom avea o discuție cu uh, membrii Comisiei Regii care poate vor avea și uh, întrebări de adresat. Îi dau cuvântul doamnei Wagner. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți. Aș dori să vă prezint câteva elemente ale acestui dosar, care este unul destul de tehnic. Cu siguranță vă amintiți dorința Comisiei în ce privește propunerea Omnibus pentru a furniza răspunsuri la preocupări formulate de Parlament și din partea beneficiarilor, pentru că toți au cerut o simplificare a regulamentului 481 din 2014. Iar amendamentele propuse uh, pe 2 august anul trecut uh, au uh, fost valorificate. Asta înseamnă unele modificări în legislația secundară și în mod special în ce privește două acte delegate care se află pe ordinea de zi de astăzi. Crearea, respectiv adoptarea unui nou act delegat și șase acte de punere în aplicare. Comisia uh, asumă această activitate sunt ajustări necesare care trebuie să reflecte schimbările care au fost propuse prin uh, omnibus și, de asemenea, este nevoie de unele uh, clarificări mai puțin uh, importante. În ce privește acest act delegat, este vorba despre regulile specifice privind eligibilitatea cheltuielilor în programele de cooperare este vorba de două elemente principale pe care uh, le luăm în considerare, iar ambele elemente sunt legate de schimbările care au fost introduse în uh, simplificarea opțiunilor uh, în prevederile regulamentului Omnibus, este vorba despre o restructurare articolelor CPR din actul delegat datorită introducerii unor uh, sume suplimentare în programe. Acum plățile pot fi făcute în baza anumitor condiții. În legătură cu acest act, restructurarea Uh, opțiunilor de costuri sunt uh, reflectate și un alt element care a schimbat prevederile anterioare uh, este o mai mare claritate în legătură cu activități part-time într-o modalitate de uh, opțiuni ale costurilor simplificate pot fi uh, acceptate dacă există acorduri între partenerii sociali sau conform legislației naționale uh, care uh, poate fi uh, folosită în respectivele situații. Dar uh, costurile uh, lunare uh, referitoare la uh, timpul de lucru nu trebuie să fie mai mari decât în situațiile obișnuite. Mulțumesc foarte mult. Dacă membrii Comisiei Regii doresc să reacționeze, întrebări, se pare că totul a fost explicat Vă amintesc, Parlamentul European are dreptul să obiecteze față de acest act delegat. Trebuie să ținem seama uh, uh, că 7 uh, aprilie este termenul prevăzut prin rezoluția adoptată, dar poate fi extins. Dacă nu există însă obiecții, atunci încheiem analizarea acestui act delegat și trecem la următorul act delegat pe care dumneavoastră l-ați menționat deja, care amendează reglementările din numărul 480, ține seama de schimbările care au fost propuse pentru perioada 2014-2020 prin regulamentul Omnibus în ce privește implementarea instrumentelor financiare, în aplicarea auditurilor operațiunilor și metodologia selectării eșantionului. Și dau din nou cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă. Cu privire la aceste acte delegate, trebuie să știm că acestea doar transpun schimbările care au fost deja adoptate și care deja au intrat în vigoare, ca și celelalte de altfel. Există multe domenii acoperite de aceste acte delegate, deci sunt multe schimbări, chiar dacă nu sunt practic decât o continuare tehnica omnibus în domeniul instrumentelor financiare, în special noua opțiune de implementare pentru interacțiunea dintre fondurile ESI și EFSI reprezintă un element care trebuie dus mai departe. Apoi, există o serie de reguli care acoperă tratamentul diferențiat aplicat investitorilor în cazul partajării riscurilor și profitului, un alt element care trebuie dus mai departe și apoi un element referitor la tratamentul internațional aplicat instituțiilor financiare Uh, în conformitate cu ce se spune în principalul text CPR. Asta este un domeniu. Un alt domeniu în care există modificări este cel al modului în care sunt tratate proiectele gene... care generează venit, unde sprijinul se concretizează sub forma ajutorului de stat. În acest act delegat se clarifică ceea ce există deja în regulamentul CPR, că acest lucru nu se aplică operațiunilor care beneficiază de ajutor de stat. În actul delegat se mai spune că se pot stabili uh, finanțări la nivel național un al treilea domeniu pe care l-am menționat pentru actele delegate se referă la opțiuni de cost simplificate și există o modificare datorită plăților bazate pe uh, opțiunea condiții și datorită faptului că au fost introduse în omnibus aceste rate forfetare. Există o serie de Uh, aranjamente referitoare la audit care au trebuit să fie introduse, mai ales pentru a vedea cum trebuie să fie elaborat procesul de audit atunci când există plăți pe baza de scheme pentru care procesul de <laughs> audit este diferit față de operațiunile bazate pe costuri reale. Un al patrulea domeniu de modificări are legătură cu unitățile de eșantionare și modul în care se efectuează selectarea eșantioanelor. Există o posibilitate concretă pentru sub-eșantionare în prezent pentru a reflecta schimbările necesare la nivelul CPR și în încheiere există o serie de amendamente necesare și în câmpurile de date din anexa 3 la aceste acte delegate, în special în legătură cu tipul de beneficiar și finanțarea nelegată de costuri. Mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumim pentru aceste explicații. Există întrebări, comentarii din sală? din partea membrilor Comisiei Regii? Nu, văd că totul e clar. Bun. Parlamentul are dreptul să obiecteze la aceste proiecte de acte delegate și termenul uh, este de 12 aprilie. Poate avea forma unei rezoluții adoptate în plenare și termenul poate fi extins cu două luni. Se opune cineva acestei posibilități? Dacă nu există, atunci am încheiat și acest subiect de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Trecem mai departe la următorul punct. Și acum avem plăcerea să vedem un studiu al Departamentului de Politici B, cercetare pentru Comisia Regii, Agenda Digitală și Politica de Coeziune. În ultimele luni am fost foarte ocupați cu activitatea legislativă legată de CFM și aproape uh, toate celelalte subiecte nu și-au mai regăsit locul pe ordinea de zi. N-am avut prezentări, de exemplu, ale studiilor efectuate la cererea comisiei noastre. Astăzi avem posibilitatea să auzim o prezentare referitoare la un astfel de studiu avem timp pentru astfel de prezentare astăzi și mă bucur să pot ura bun venit domnei Julie Pellegrin, cercetător șef la Centrul pentru Studii Industriale din Milano, Italia, un cercetător independent la o companie de consultanță care se ocupă de evaluarea proceselor de uh, investiții publice, infrastructură, pentru politici așa mai departe. O să dau cuvântul expertei pentru prezentarea studiului. 20 de minute, poate dacă vă puteți limita cu prezentarea, după care dăm cuvântul membrilor regii. Aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Obiectivul studiului pe care vi-l prezint în această dimineață este să vă arătăm o analiză critică a contribuției politicii de coeziune și, în general, a fondurilor structurale și de investiții europene la agenda digitală pentru Europa și piața unică digitală pe durata perioadei de programare actuale. Ni s-a cerut să avem în vedere investițiile anterioare și să oferim și estimări pentru următoarea perioadă de programare. În ceea ce privește metodologia adoptată în acest studiu, se bazează pe o revizuire a politicilor și studiilor existente, o analiză a, a structurilor cheltuielilor în acest domeniu, cinci studii de caz pentru diferite tipuri de proiecte care pot fi finanțate de ESIF și o serie de interviuri la nivelul ECE. Uh, Prezentarea mea este una structurată cronologic, adică o să începem prin a vedea investițiile din trecut, o să vedem care este miza în perioada actuală de programare și în încheiere o să vorbesc despre perioada post-2020. Uniunea Europeană este un precursor pentru o strategie total digitală și poate ajuta statele și regiunile să fie la zi cu tehnologiile digitale. Primele inițiative în această direcție vin din anii 80 În anii 2000 am avut apariția unor strategii digitale globale care au fost Uh, extinse apoi și au culminat cu adoptarea agendei digitale pentru Europa în 2010 și a pieței unice digitale în 2015. Încă de la început, Uniunea Europeană a adoptat o abordare foarte stabilă pe o perspectivă holistă în care atenție se acordă furnizorilor de tehnologii și infrastructură TIC, bandă largă și cererea, pe de altă parte, pentru tehnologii digitale și absorpția lor de către cetățeni, companii, administrații publice, preocupări pentru abilități digitale și așa mai departe. Ideea este că o abordare completă promovează un cerc virtuos în care cererea stimulează oferta și viceversa. Și în această abordare, preocupări pentru competitivitate se combină cu preocupările pentru inclusivitate. În acest context, contribuția estimată pentru EZIV și politica de coeziune este ridicată pentru că tranșa bugetară este semnificativă și pentru că nivelul regional al acțiunilor lor este foarte bine adaptat pentru o abordare holistică și integrată. Pe baza acestor idei, Sprijinul oferit de politica de coeziune proiectelor digitale crește în timp, a crescut în timp, de la 1,2 miliarde în anii 90 la nivelul actual de 21,4 miliarde. Asta pentru perioada actuală de programare. Aici o observație de ordin metodologic. Încă o dată, sunt multe dificultăți pentru a monitoriza investițiile în spațiu digital din punct de vedere static și dinamic, pentru că există o dimensiune orizontală a acestor investiții, care sunt integrate în alte investiții și pentru că există uh, o serie de alți factori diferiți care se combină între ei, în special faptul că există nomenclaturi neadaptate și care evoluează, se schimbă pe durata perio- intervalului de programare. Ce s-a întâmplat în perioada 2000-2006? Prioritatea s-a pus pe infrastructura TIC cu comerțul electronic pe locul 2. În 2007 și 2013 prioritatea s-a acordat serviciilor electronice și aplicațiilor pentru cetățeni, înainte să revenim la perioada actuală de programare cu prioritatea pe infrastructură TIC și bandă largă, după care guvernanța electronică, abilități digitale, Puteți avea o imagine mai detaliată și mai clară a acestor grafice la pagina 70 a raportului. Caracteristicile cheie sunt următoarele. Investițiile ESIF în infrastructură TIC reprezintă unul dintre principalele domenii de intervenție în domeniu Există o tendință de creștere în perioada actuală de programare, însă Împreună, investițiile în guvernanță electronică, abilități digitale și incluziune electronică reprezintă o pondere stabilă a investițiilor, aproximativ 40%. Cetățenii inteligenți, rețele inteligente, de curând a atras o parte semnificativă de investiții și mai putem remarca și faptul că sprijinul pentru digitalizarea IMM-urilor este relativ scăzut în perioada de programare. Câteva cuvinte despre distribuirea geografică a cheltuielilor. Detalii și o imagine mai clară a acestei hărți aveți la pagina 78 și vedeți că regiunile din Europa de Sud, Centrală și de Est cheltuie sau alocă cel mai mult pentru investiții digitale. În termen absolut, Italia și Spania sunt țările unde sunt alocate cele mai mari fonduri. În ceea ce privește suma per capita, avem țările din centrul și estul Europei pe primele locuri. Am și câteva cifre. Uh, în regiunile cele mai puțin dezvoltate, cheltuielile alocate pentru investiții ESIF sunt de 113 per capita, 4, 131 de euro per capita. În regiunile în tranziție 49 de euro și 37 de euro în regiunile mai dezvoltate. care este dinamica de pe teren, dincolo de aceste date agregate pe care tocmai vi le-am prezentat. În primul rând, în ce cadru se desfășoară aceste investiții digitale? După cum știți, la nivelul cadrului de reglementare SIF s-au produs niște semn- modificări semnificative cu un impact important asupra investițiilor digitale se face un efort pentru a obține concentrații tematice. Un obiectiv tematic ar fi accentul pe investiții în spațiul digital. Obiectivul tematic 2 există două condiționalități exante care țin de investițiile digitale. O dis- Regulamentul CRP eh, va facilita utilizarea fondurilor și s-au folosit diferite instrumente pentru a promova abordarea aceasta. Am identificat doi principali factori de succes asupra strategiilor la nivel regional, strategiilor digitale. În primul rând, importanța unui cadru strategic care să stea la baza investițiilor digitale pentru a avea o abordare echilibrată ce acoperă diferitele dimensiuni ale abordării holistice și permite combinația mai multor măsuri, abilități, bande largă, servicii electronice pentru a declanșa acest cerc virtuos de care vorbeam. Un al doilea factor de succes are legătură cu crearea de parteneriate între factorii implicați, furnizori de tehnologie și utilizatori de tehnologie digitală. Acest parteneriat permite identificarea tehnologiei necesare, se, por- se permite de asemenea rezolvarea neajunsurilor de capacitate administrativă și abilități tehnice la nivel regional și din analiza noastră a reieșit că procesul acesta de creare a unor parteneriate care să ducă la rezultate este un proces dificil și îndelungat și ar trebui să fie condus cu adevărat din interior, nu impus din afară și să fie deschis și parteneriatelor cu entități din afara regiunii. Studiile noastre de caz ne arată că strategiile pentru specializări inteligente oferă posibilitatea de a îndeplini ambele condiții de succes. Sunt locuri privilegiate unde să adoptăm o abordare strategică și unde să ne lansăm în promovarea de parteneriate. De asemenea, permite combinarea de diferite instrumente de finanțare. Câteva alte concluzii am identificat niște domenii în care politica de coeziune ar putea mai bine promova tehnologiile digitale, mai ales în domeniul schimbărilor climatice și în domeniul aplicațiilor ICT pentru agricultură. Deocamdată, FEDER, fondurile pentru dezvoltare rurală, se axează aproape exclusiv pe infrastructură TIC, Apoi, am identificat o serie de probleme referitoare la complementaritatea dintre ESIF și alte instrumente de finanțare. Pe scurt, în ceea ce privește această sinergie între diferite SIF-uri, pentru că acestea nu sunt neapărat specifice pentru domeniul TIC, o să insist mai degrabă asupra sinergiilor dintre ESIF și Orizont 2020, legături care nu sunt chiar așa de evidente, dar care permit evoluția în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește Centrul pentru Inovații Digitale. Și o să trec și la concluzii, dacă îmi permiteți. Studiul nostru ofertă o Uh, susținere clară a genului acesta de gestionare și abordare pentru că promovează o abordare holistică pentru investițiile digitale. Acestea fiind spuse, politica de coeziune trebuie să se concentreze pe uh, segmentele unde plus valoarea sa este maximă și să sprijine strategiile regionale digitale și parteneriatele între diferiți factori uh, activ la nivel regional și dincolo de nivelul regional. E important de asemenea să arătăm că trebuie să se ajungă la un echilibru între sprijinul pentru proiecte de investiții și pentru elaborarea de politici sau capacități administrative. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că acesta din urmă nu se dezvoltă disproporționat față de primul lucru menționat. Speci- strategiile pentru specializări inteligente reprezintă locul potrivit în care să se facă acest mix, pentru că abordarea pe bază de loc poate fi cu adevărat implementată aici și sinergiile între diferitele tipuri de sprijin se pot dezvolta în acest cadru. Am formulat un set de recomandări și aici sunt câteva dintre ele. Ni s-a părut în primul rând necesar să eficientizăm sistemele de gestionare și de livrare, să spunem, acestor investiții în digital. Pentru asta trebuie să existe documente de politici cu uh, cereri strategice care să se regăsească apoi la nivelul obiectivelor și țintelor. Acest document poate de asemenea să ofere o coordonare între diferiții factori și partajarea responsabilităților între ei. Mi se pare necesar să revizuim sau să eficientizăm un sistem de condiționalități exante. O condiționalitate exante sau condiție facilitatoare poate să fie strategiile de specializare inteligentă Acestea includ aspecte specifice pentru uh, integrarea digitală și poate include aceste condiționalități exante și o a doua condiționalitate exante trebuie să fie dedicată infrastructurii TIC. Reprezintă o situație care necesită condiții speciale. E de asemenea necesar să promovăm mai multe sinergii între ESIF și Orizont 2020 și și strategia privind specializările inteligente pare să fie un bun instrument în acest sens. Apoi s-ar putea introduce o îmbunătățire pe partea de reglementare cu o mai bună demarcare între FEDER și FEADR în uh, ceea ce privește infrastructurile TIC în economia rurală. Credem că difuzarea tehnologiilor digitale trebuie să fie promovată în domenii precum economia rurală și schimbările climatice. Și uh, există niște indicii clare în acest sens în documentul de politică despre care am vorbit mai devreme. Sau uh, pot uh, fi anumite programe dedicate pentru asta. De asemenea, este necesar să îmbunătățim baza de cunoștințe care stau la baza elaborării de politici în domeniul economiei digitale, iar Uh, sistemele de monitorizare trebuie să fie îmbunătățite prin includerea mai multor indicatori de performanță. De asemenea, cheltuielile din proiectele cu o componentă digitală ar putea să fie uh, semnalate pentru a urmări dimensiunea orizontală a investițiilor în tehnologiile digitale. Atât am avut de spus, mulțumesc. Thank you. Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Dragi colegi, aveți cuvântul pentru întrebări, dacă doriți. Vă rog, domnule Olbricht. Am o întrebare foarte tehnică. Dacă ne uităm la propunerea cu privire la noile priorități uh, în um, cadrul FEDER, vedem că digitalizarea uh, nu se află printre primele priorități, ci vorbim uh, în, despre comunicare în domeniul transporturilor și digitalizarea în domeniul rutier. A fost surprinzător acest lucru pentru că uh, tot ce ține de inovație și TIC se află printre primele priorități. Aveți vreo idee de ce Comisia Europeană a propus să punem digitalizarea împreună cu transporturile, drumurile și trenurile și nu cu TIC, cu tehnologia informațiilor și comunicațiilor? Mulțumesc, domnul Buda. Foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc, uh, doamna expert, pentru prezentarea făcută. Uh, aș sublinia mai departe necesitatea uh, dezvoltării acestui digitalizării, mai ales în spațiul rural, deoarece să știți că prima condiție uh, pe care tinerii uh, o cer pentru a se instala în spațiul rural este accesul la internet în bandă largă. Uh, fără această chestiune, practic, astăzi nu mai putem discuta de, uh, mă rog, de, de o instalare a tinerilor în, în această zonă. Din păcate, uh, anul trecut am fost în uh, Irlanda și am constatat că stau foarte prost cu ceea ce înseamnă uh, internetul în diverse zone, chiar și în uh, orașe, dar și în spațiul rural. Și atunci aș, aș întreba Um, doamna expert, cum se explică totuși că statele membre nu accesează acești bani europeni pe care îi avem pentru a-și instala uh, această, uh, acest, mă rog, pentru a-și instala internetul în zonele lor? Pentru că, încă o dată spun, e o chestiune care, până, uh, care astăzi devine vitală. De asemenea, nu înțeleg de ce IMM-urile nu sunt sprijinite suficient pentru a-și dezvolta această chestiune legată de digitalizare decât am înțeles, pentru că, de asemenea, discutam la un punct anterior de lipsa forței de muncă. Ori uh, accesul la internet, ori uh, această chestiune legată de digitalizare, până la urmă, suplinește foarte mult lipsa forței de muncă. Care este motivul pentru care, totuși, IMM-urile nu accesează această, uh, aceste fonduri în această direcție și, la fel, și la nivelul statelor membre? Din fericire, în România, și am văzut și pe uh, expunerea făcută. Stăm foarte bine la capitolul acesta uh, legat de internet, dar până la urmă discutăm de uh, nevoile, uh, să spun așa, la nivelul Uniunii Europene în, acest, uh, în această direcție. Mulțumesc. You, Mr. Bogovic, you have the floor. Domnule Bogovic, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă cu privire la digitalizare în Europa și modul în care este aceasta abordată în Uniunea Europeană în ansamblul său. Sunt tot mai mulți uh, fani ai digitalizării în Uniunea Europeană și cred că aceasta este singura abordare pe care trebuie să o avem. Ați spus de asemenea că există diferențe enorme uh, în ceea ce privește acoperirea cu internet în bandă largă. Și domnul Buda a semnalat de asemenea că ar trebui să vedem uh, care este situația și să facem comparația între zonele rurale și zonele urbane. Știți că Evident, uh, conectivitatea la internet în zonele, rurale, în zonele urbane este de până la 90%, însă în zonele rurale este uh, doar la jumătate. Deci trebuie să um, acoperim această lacună în zonele rurale, dar și în orașele din Uniunea Europeană. În plus, aș vrea să mai spun că am depus niște amendamente uh, legate de FEDER. 5 10% Și acum avem o creștere de 5 până la 10% pentru agenda rurală și încă 5% pentru și 17,5% alocat pentru toate activitățile utilizate pentru satele inteligente la nivel european. Deci cred că este o îmbunătățire. Când vorbim despre sate inteligente, trebuie să avem o abordare holistică a mediului rural și trebuie să creștem uh, abilitățile de bază, trebuie să um, creăm infrastructură de bază și să reducem urbanizarea în Uniunea Europeană. studiul uh, și prezentarea dumneavoastră ne-au arătat legătura între FEDER și dezvoltarea rurală. Deci cred că este nevoie de, de finanțare uh, pentru mediul rural. Când vorbeam despre satele inteligente, există numeroase oportunități de a valorifica sinergiile. În zonele rurale avem nevoie de fonduri publice pentru infrastructura de bază. Aceasta este o precondiție pentru a dezvolta toate celelalte activități necesare pentru populația care trăiește acolo vorbim despre administrație electronică și așa mai departe. Deci aș vrea să întreb comisia uh, care este ideea când vorbiți despre această demarcație între FEDER și FEADR? Mulțumesc. Există și alte comentarii? Domnul Omarji. Mulțumesc. Ceea ce este adevărat pentru zonele rurale este adevărat și pentru regiunile ultraperiferice și accesul la digitalizare este un element major, fundamental uh, pentru deschiderea acestor uh, regiuni ultraperiferice. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, studiu pe care vreau să um, îl aprofundez. La pagina 34 există o observație care, este, care vine în uh, contradicție cu ceea ce ne spun um, regiunile ultraperiferice franceze care ne informează că suntem în topul, în top în acest domeniu. Însă pe harta respectivă, în realitate, suntem în mare întârziere. Și asta este și părerea mea. Și asta raportat la alte regiuni europene. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații atât de utile, pentru că ne vor ajuta foarte mult. I'm sorry. Mr. Rope, you have the floor. Domnule Rope, aveți cuvântul. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc expertei pentru această prezentare. Constatăm că sectorul digital are un impact foarte important asupra coeziunii și asupra vieții noastre în general. În prezentarea dumneavoastră ați uh, făcut anumite comentarii cu privire la anumite aspecte care mi-au dat de gândit. Din experiența mea, vă pot spune că toate statele membre încearcă să rezolve problemele, însă metodele lor sunt diferite. De exemplu, în ceea ce privește programul uh, e-health, sănătate electronică, știu că este foarte dificil să punem pe picioare un sistem ideal. Cred că ar fi bine să facem schimb de bune practici și de experiențe între statele membre în aceste domenii. Există state membre care au mai multă experiență și care sunt mai uh, avansate. Și acestea ar putea să ajute alte state membre. E important acest lucru în toate domeniile, dar cu atât mai mult în domeniul digital. Agenda noastră uh, electronică ne permite să luăm decizii mai rapid și de aceea acest uh, schimb de experiențe și de bune practici ar fi ceva foarte util. Ați vorbit și despre gestionarea investițiilor. Și uh, aș vrea mai multe explicații pe marginea acestui subiect. Poate că ați identificat anumite probleme. Ce am putea face pentru a îmbunătăți situația? Care sunt uh, domeniile care pun probleme la nivel european și la nivel național? în ceea ce privește agricultura, Spunem adesea că ar trebui să facem mai multe progrese în sectorul agricol și să asigurăm accesul la tehnologiile informaționale. Însă, ascultând toate aceste lucruri, avem uh, impresia că uh, agricultorii trebuie să facă acest lucru și să investească pentru a asigura eficacitatea. Însă nu trebuie să uităm uh, că exploatanții trebuie, înainte de toate, să producă produse agricole la prețuri competitive. Asta este treaba lor și misiunea lor principală. Și în ceea ce privește materialele utilizate de exploatanți, ei bine, asta depinde de industrie ceea ce creează, ceea ce produce industria, calculatoare, tractoare și așa mai departe. Toate aceste echipamente sunt folosite de exploatanți. Productais ateitie daugėja, Și constatăm că există tot mai multe dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu produse agricole. venitul agricultorilor nu reprezintă decât 50% din venitul lucrătorilor din uh, sectorul agricol. Deci este mult mai uh, ușor pentru sectorul industrial uh, să rezolve problemele. Așadar, va trebui să diminuăm povara de pe umerii agricultorilor în ceea ce privește gestionarea tehnologiilor, nu exploatanții trebuie să cumpere sistemele informatice cele mai performante, ci industria este cea care trebuie să o facă și să propună lucruri inovatoare. cred că avem nevoie de o abordare orizontală la nivel european. Pentru că dacă așteptăm ca exploatanții să se unească și să comande echipamente performante, uh, atunci nu va fi foarte eficient ca abordare. Cred că și industria noastră trebuie să-și aducă contribuția. Există fonduri dedicate cercetării și inovației, iar acestea trebuie să fie utilizate. Nu trebuie să uităm nici de problema veniturilor agricultorilor. Există fonduri pentru a asigura viabilitatea agriculturii noastre și dacă am dedica o parte din aceste fonduri pentru digitalizare, uh, atunci uh, vom avea probleme în viitor. Pentru că nu doar agricultorii trebuie să investească în aceste tehnologii, ci sectorul cercetării și industria noastră care are mai multe posibilități decât sectorul agricol. Mulțumesc. Mai dorește cineva să adreseze întrebări sau să comenteze? Do- da, nu? Doamna Pellegrini, aveți uh, acum ocazia să răspundeți. Mulțumesc foarte mult pentru uh, întrebările adresate. De ce este digitalizarea atât de strict legată de problematica transportului. Nu depinde de mine, este o decizie care a fost luată la nivelul comisiei. În ce privește problematica digitalizării în zona rurală. Mai mulți eurodeputați au uh, vorbit despre această necesitate. Cred că situația în actuala perioadă de programare nu este satisfăcătoare în totalitate în ce privește digitalizarea la sate și asta uh, se explică uh, doar parțial prin o demarcare a Fondului European de Dezvoltare într-o manieră mai neclară, pentru că nu era foarte limpede cine are responsabilități în ce privește internetul de bandă largă și tot ce ține de TIC. Dar de asemenea, uh, există și uh, investiții care sunt limitate în ce privește infrastructura digitală. Deci, uh, nu există potențial de implementare a unei abordări complexe să se răspundă în totalitate necesităților pe plan rural. Nu au putut fi alocate fonduri corespunzătoare. De ce este nevoie de o demarcație? Trebuie să fie clar cine ce atribuții are, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să se realizeze sinergii. Întâi trebuie să uh, configurez clar responsabilitățile și după aceea trebuie să apară coordonarea între diversele fonduri. Poate mă, uh, voi încheia problematica digitalizării uh, în zona rurală. Spuneați că nu fermierii trebuie să fie cei care trebuie să investească în tehnologia digitală. Înțeleg punctul dumneavoastră de vedere, dar până la urmă trebuie să vedem care este necesitatea, care este uh, cererea pentru tehnologia digitală și uh, ce pot oferi furnizorii. Trebuie să existe un parteneriat între fermierii care uh, informează industria despre cererea existentă, despre necesitățile reale. O întrebare s-a referit la IMM-uri. A existat un sentiment de decepție în ce privește eforturile de digitalizare la nivelul IMM-urilor. Sunt de acord cu acest sentiment de frustrare, dar poate există o explicație. Digitalizarea IMM-urilor uh, se realizează din alte fonduri. Uh, mă gândesc de pildă la programul uh, propus de uh, președintele Comisiei Juncker sau de planul OSME. Cred că am putut să răspund pe scurt la întrebările care mi-au fost adresate. Președinta, mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri, explicații. Deci, uh, încheiem aici dezbaterea. Vă mulțumesc și pentru că ne-ați distribuit uh, exemplare ale studiului dumneavoastră. Eh, dispunem acum de studiul, de cele două părți ale studiului. Mulțumesc pentru prezentare și dacă vom avea alte comentarii și întrebări, cred că putem păstra legătura. Vă mulțumesc oricum foarte mult pentru participare. Continuăm acum cu ordinea de zi. Este vorba de aprobarea hotărârilor eh, luate în ședința coordonatorilor. Ați primit un e-mail uh, în legătură cu deciziile luate de coordonator pe 14 februarie în timpul plenarei de la Strasburg. Sunteți de acord cu aceste hotărâri? Da, mulțumesc. La punctul diverse. Domnul Van Nistelrooy nu este prezent, deci nu există propuneri la diverse. Da, ne lipsește din acest punct de vedere. Dați-mi voie să vă informez că următoarea noastră întâlnire va avea loc uh, pe 21 martie, uh, pentru că pe 7 martie am renunțat la întâlnire. Deci, uh, joi 21 martie, înainte de masă, în intervalul 9-12.30, la Bruxelles va avea loc următoarea ședință. A fost ultima informație pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi frumoasă și suspendăm ședința.